Uh, pentru intervențiile spontane uh, după procedura tradițională sau folosind uh, nou sistem electronic. Instrucțiunile se află la intrarea în sală. Da, domnul comisar și-a schimbat pălăria, nu mai este reprezentantul Consiliului, ci acum ia cuvântul în numele Comisiei. Vă rog. Mr. President, Domnule președinte, onorați membri, Mă bucur că am ocazia să vă vorbesc în legătură cu procesul de pace în Orientul Mijlociu. Chestiunea este una de importanță strategică fundamentală pentru Uniunea Europeană. De prea multă vreme asistăm la un conflict care a provocat uh, suferințe cumplite israelienilor și palestinilor deopotrivă. Situația se deteriorează violență, terorism, incitări, extinderea uh, coloniilor legale, consecințele ocupării, ocupației, au, distru, provocat distrugere de ambele părți și au uh, redus șansele unei soluții cu două state. În ultimii ani nu s-au făcut eforturi reale în direcția găsirii unei soluții. După cum spunea recent un observator, nu avem nici pace și nici proces, dar mi de proces de pace. În ultimii ani, Uniunea Europeană a fost probabil singurul protagonist internațional care a dat curs unei linii constante. Noi am cerut tot timpul negocierea unei soluții cu două state, pornind de la acordurile internaționale și în conformitate cu dreptul internațional. Asta înseamnă o soluție cu două state bazată pe parametrii statuați în concluziile Consiliului din iulie 2014 care țin cont de nevoia de securitate, de aspirațiile de uh, uh, suveranitatele palestinienilor și care ar rezolva toate chestiunile rămase în suspensie. Poziția noastră este una pragmatică și o poziție de principii. Reflectă atașamentul european la o regulă internațională, la o ordine internațională bazată pe reguli. Deci suntem de asemenea activ și în teren. Niciun alt uh, protagonist internațional n-a fost atât de prezent și implicat ca și noi în încercările de a constitui un stat palestinian. Doar în 2018, Uniunea Europeană și statele membre au avut un portofoliu deschis de 600 de milioane formă de asistență oferită palestinienilor. 600 de milioane, asta înseamnă cam un milion și jumătate de euro pe zi. Dar unde suntem astăzi? Cred că încă există o șansă reală dacă ambele părți sunt dispuse să revină la masa negocierilor. Sprijinul internațional pentru un astfel de efort va fi absolut esențial. În acest punct de vedere, formularea de propuneri concrete, cum ar fi cea care vine din partea Națiunilor Unite, ar putea fi de ajutor ca un fel de catalist pentru un proces de reflexie și ca o oportunitate de a demara un proces politic care a bătut pasul pe loc mult prea multă vreme. Însă, după cum am spus-o deja, propunerea de acum două săptămâni contrazice parametrii stabiliți la nivel internațional. Și mi este foarte greu să văd cum această inițiativă va aduce ambele părți la masa negocierilor. din 27 de membri, 25 de membri ai Consiliului pentru Afaceri Externe au sprijinit această poziție. Două au fost împotrivă. Deci n-am avut o decizie unanimă la Consiliu și nu pot să o prezint ca o decizie unanimă. Însă prezint această declarație ca o declarație în altului reprezentant. Săptămâna trecută am fost la Washington. O perioadă extrem de încărcată. Am discutat cu factorii responsabili de politica externă cu alt reprezentanți administrației americane. Și am discutat acest aspect și cu interlocutorii mei. Trebuie să ne întrebăm dacă acest plan oferă în realitate o, o bază pentru progrese ulterioare sau nu. Trebuie să vedem dacă propunerile pot fi negociate E un punct de pornire sau e punctul final? În ceea ce ne privește, poziția noastră e clară a Uniunii Europene. Suntem gata să cooperăm cu întreaga comunitate internațională pentru a revitaliza acest proces de pace cu respectarea dreptului internațional care presupune drepturi egale și care să fie acceptabile ambele părți. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes această dezbatere ce va urma. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar Borel Fonteles. Are cuvântul doamna Asimacopulu pentru minut și jumătate. Mulțumesc. Domnule Borel, ați declarat că Statele Unite ale Americii și acest plan de pace al lor um, se îndepărtează de parametrii stabiliți la nivel internațional. Ați folosit uh, un limbaj destul de clar când ați spus că o parte din acest plan, dacă e să fie implementată, nu are cum să nu fie combătută. Și asta clar că a dus la o reacție din partea prietenilor noștri israelieni, care se tem că un astfel de limbaj uh, amenințător din partea UE ar duce la minimizarea mm, mm, procesului de pace liderii palestinieni vorbesc despre o conspirație. Eu cred că nu avem cum să ne așteptăm că vreuna din părți va saluta această propunere cu un entuziasm real. Însă, eu aș vrea să văd paharul pe jumătate plin și nu gol. Prin urmare, cred eu că acest plan ar putea fi o bază pentru a relua negocierile Um, înțelegând că trebuie făcute concesii uh, dureroase de ambele părți, de fapt. E momentul, uh, ar putea fi momentul noastră de glorie, domnule Borel. Uniunea Europeană ar putea să-și asume un rol mult mai important ca intermediar uh, onest pentru obținerea unui acord just și ar putea încuraja ambele părți să redeschidă niște negocieri uh, Uh, cinstite. Um, vă mulțumim, doamna Copolo. Are cuvântul doamna Piri acum. Thank you, President. Colleague. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, stimate noi reprezentant. Nu știm ce anume reprezintă acest acord al secolului al președintelui Trump, dincolo de a fi unilateral, ilegal și menit să provoce intenționat. Nu este uh, uh, un efort sincer de a găsi o soluție la conflictul uh, între Israel și Palestina. Haideți să fim sinceri, negocierile între aceste două state au fost întrerupte în 2014 și trebuie să fie reluate cât se poate de repede. Însă, nu aici va duce planul în discuție. E un plan care nu respectă ordinea internațională bazată pe reguli. Pentru că nu doar că conferă un caracter normal unor așezări ilegale, ci, de asemenea, încearcă să um, ofere o acoperire legală anexării ilegale a Cisjordaniei și a unui teritoriu important um, din regiune, consecințe, anexare care va avea consecințe importante pentru relația dintre Israel și Palestina, consecințe negative pentru palestinieni, fie că e vorba de anexarea pământului lor, că nu mai au acces la apă sau că nu își pot controla, controla propriile frontiere. E un plan cinic a doi lideri de extremă dreaptă care încearcă să uh, uh, ofere, să imprime un nou elan popularităților înaintea alegerilor și nu respectă dorința palestinienilor care doresc sincer să găsească o soluție. Fac apel la adresa dumneavoastră, domnule Borel, să continuați să sprijiniți eforturile ambelor părți, pentru că poporul din Israel și din Palestina are nevoie de o pace reală și dacă noi putem juca un rol constructiv în acest sens, ar trebui să facem. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Piri. Are cuvântul pentru un minut și jumătate, doamna Vautmans. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule reprezentant, dragi colegi, iar o capcană pe care ne oferă administrația Trump. O soluție la conflictul palestiniano-israelian care favorizează doar pe israelieni e soluția unui singur stat, deghizată ca soluția cu două state. O șansă ratată, spuneați? E bine, propunerea domnului Trump nu face decât să, să înrăutățească situația. Sigur, Uniunea Europeană are un rol de jucat. În ultimii ani, America a fost vădit părtinitoare strategia pentru Orientul Mijlociu e țândări. Și noi măcar încă avem această credibilitate pe care am câștigat-o, putem fi un, negoci- un negociator imparțial. Și am putea încerca să reparăm ce a stricat Trump. Haideți să-i aducem iarăși pe israelieni și pe palestinieni la masa negocierilor directe sau indirecte și să arătăm clar că principiile noastre se bazează pe poziția comunității internaționale. Domnule Borel, cred că o conferință internațională la nivel înalt, prezidată de dumneavoastră, ar putea fi o soluție. Vă mulțumesc, doamna Vautmans. Are cuvântul doamna Frisco pentru un minut și jumătate. Micro. Vă rugăm să vă folosiți microfonul. Ecco. Grazie, președinte. Mulțumim. Stimate domnule vicepreședinte, înalt reprezentat, dragi colegi, această discuție este deosebit de sensibilă. Noi, Uniunea Europeană, avem obligația de a ne clarifica poziția noastră, mai ales pentru că Belgia, Estonia și Germania, ca state membre non-permanente, nepermanente, se află acum acolo alături de Franța, deci Consiliul de Securitate ONU. A venit și Brexitul și acum noi trebuie să intervenim în politica externă într-un mod nou, într-o situație geopolitică nouă de secol 21. Deci trebuie să protejăm, bineînțeles, securitatea europeană, avem uh, imigrația, avem energia, schimbarea climatică, avem 5G, uh, investițiile europene în țările respective. Tratatul de la Lisabona atribuie promovarea păcii și securității în lume drept competența Uniunii Europene și de aceea, în ceea ce privește Orientul Mijlociu, v-aș ruga să țineți cont în principal de trei elemente. În primul rând, faptul că Israelul este amenințat existențial, o amenințare uh, vie, mai mult ca niciodată. Israelul este un stat națiune ebraic evreiesc. Noi, europeni, în rădăcinile noastre cel mai profunde, suntem și noi evrei. Domnule Borel, nu ratați ocazia cea mai importantă pentru, pe care o aveți pentru a arăta de ce parte se află Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, doamnă Frisco. Domnul Beautyhofer, acum are cuvântul un minut. President, colleagues, Domnule președinte, stimați colegi, multe victimele acestui conflict doresc, așteaptă de multă vreme un plan de pace. Un astfel de plan de pace, sigur că trebuie să includă compromisuri dureroase, dar aceste concesii trebuie să vină din ambele părți. Trebuie să includă securitate pentru Israel, dar în același timp trebuie să includă și un stat palestinian viabil pentru acești palestinieni care locuiesc alături de israelieni și nu asta ne oferă domnul Trump. Nu e un nou început, e o fundătură. Așa zisul plan de pace nu aduce nici pace, pentru că nu pune capăt, ci prelungește conflictul și nu e nici măcar un plan în sensul de punct de pornire pentru negocieri. Nu, e un dictat. Când vorbesc de plan de pace, de fapt propun anexare. Și soluția cu două state nu e soluția cu un stat plus un canton. Mulțumim, stimate domnule Butikov. domnul Weimers, un minut. Mulțumesc, domnule Borel. Dumneavoastră ați cerut ambelor părți să înceapă din nou dialogul și să se și să nu <laughs> ia nicio acțiune care să agraveze situația. Da, Israelul acceptă asta, însă palestinienii nu. Ok, atunci. Când se vor așeza palestinienii la masa negocierilor? Mulți din palestinieni preferă violența, de fapt. Luna trecută, ONG-urile palestiniene au refuzat regulile de finanțare comunitare și astfel, care interziceau ca finanțarea noastră să ajungă la grupările teroriste. Și prin acest refuz <laughs> al ONG-urilor, 70% din finanțarea europeană, practic, acum uh, nu mai este accesibilă. Deci, uh, domnule Borel, arătați-le că intențiile noastre sunt reale acolo. Trebuie aplanate tensiunile acolo. Spuneți-le de o mie de ori nu, nu, nu la finanțare. Uh, Uh, la spunereți-le nu celor care resping finanțarea europeană, deoarece regulile noastre nu, primi, nu permit ca acești bani să ajungă la uh, teroriști. Domnul Pineda are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, duo Trump-Netanyahu e un exemplu de cinism fără precedente și a anunțat ceea ce i-au definit uh, ca marele acord al uh, secolului. Însă nu are nicio legitimitate să vorbești despre acord dacă una din părțile afectate, poporul palestinian, nu a participat la negociere, nu a semnat niciun fel de acord. E o parodie ilegală care încalcă legislația internațională și nenumărate rezoluțiuni. 1. Așa că nu e un acord, nu e legitim, nu e legal, deci nu se poate numi marele acord al secolului, poate marea păcăleală a secolului care urmărește să pună, să elimine poporul palestinian și să um, ascundă rușinea unor doi criminali care sunt anchetați în țările lor. Am putea vorbi despre asta și am avea dreptate. Domnul Borel um, a făcut recent o declarație care mi se pare minunată și vreau să-l felicit um, și să îi mulțumesc pentru această intervenție, însă cred, domnule Borel, că a venit vremea să trecem la fapte. E necesară, într-adevăr, declarația dumneavoastră, însă, în vremuri ca acestea, Uniunea Europeană trebuie să rupă acordul cu Israel. Domnul președinte îl întrerupe. Vă mulțumesc, domnule Pineda. Are acum cuvântul domnul Mandel pentru un minut. Mulțumesc, Stimate domnule vicepreședinte, dragi colegi, stimate domnule reprezentant, orice propunere concretă este binevenită, mai ales când vine să propună o soluție menită a aduce mai aproape crearea acestor două state care să trăiască unul latul de celălalt. N-au fost prea multe propuneri concrete în trecut, așa că haideți să fim constructivi în abordarea propunerii americane. Uniunea Europeană oferă ajutoare substanțiale pentru dezvoltare, dar n-a propus nimic concret în trecut. Atunci, haideți să fim constructivi. Dacă cineva reacționează violent la o propunere, partenerul respectiv nu e un partener de încredere răspunsurile violente s-au dovedit în trecut a fi eronate. Așa că vă rog să dați dovadă de o poziție constructivă și să nu uitați că trebuie să fim alături de puterile pro-occidentale. Vă mulțumesc, domnule Mandel. Urmează domnul Mixer pentru un minut. Domnule președinte, cum să considerăm acest plan recent credibil, deoarece nu, nu respectă parametrii pentru pace, nu e ceva corect, nu um, respectă dreptul internațional și, practic, nu e implicat decât una din două părți indiferent care sunt uh, finalitățile interne în SUA, șansele de revitalizare a procesului de pace sunt uh, inexistente, practic, mai mult. În urma respingerii acestui plan de către palestinieni, s-ar putea să se treacă într-adevăr la anexarea de noi teritorii și asta ar fi foarte detriment, ar fi um, detrimentul găsirii unei soluții cu două state. UE trebuie să-și se mențină fermă pe poziție, să ceară respectarea dreptului internațional și să uh, sprijine negocierea pentru găsirea unei soluții cu două state, pentru a ajunge într-adevăr la crearea unui stat palestinian. Trebuie să înțelegem care va fi sfârșitul acestui proces, însă UE are nevoie de un plan credibil pentru a ajunge acolo. E esențial, mai ales uh, văzând că SUA practic uh, abandonează această chestiune prin programul acesta propus. Vă mulțumesc, domnule Mixer, domnul Gheta. Comme il a tort, comme monsieur... Cum se înșală domnul Trump cu acest plan de pace care nu are uh, un alt uh, obiectiv, uh, are un alt cu totul obiectiv decât pacea, pentru că pacea nu e un raport de forțe, ci trebuie să fie o relație de echitate pentru a asigura o relație pe viitor și nu doar una de coexistență. Între Israel și Palestina va exista pace durabilă doar cu această condiție, echitate. Și nu e ceea ce propuneți. Așa că nu ne vom da acordul, nu, ne vo- nu vă vom urma, ci le vom spune în continuare prietenilor și vecinilor noștri, izraelieni și palestinieni, că Ierusalimul trebuie să fie capitala partajată a două popoare egale în demnitate, securitate și bunăstare. Realismul, adevăratul realism, ne cere să aspirăm înspre utopia justiției, care în cele din urmă, întotdeauna de altfel, triumfă. Vă mulțumesc, domnule Gheta. Are cuvântul domnul Madison pentru un minut. Mulțumesc foarte mult, în primul și în primul rând. E o dezbatere importantă pentru că această chestiune a fost foarte mult discutată în media, planul de pace american pentru Orientul Mijlociu. E important ca noi în Uniunea Europeană să înțelegem ce spunem legislația internațională. Aceasta presupune respect atât pentru Israel și pentru, cât și pentru Palestina. Ceea ce privește pe palestinieni, aceștia nu par să fi înțeles ce înseamnă legislația internațională, în sensul că nu poți sprijini organizații teroriste care atacă Israelul. Nu poți folosi copii în atacuri sinucigașe împotriva unui stat vecin. Cred că palestinienii încalcă astfel legislația internațională și trebuie să recunoaștem acest lucru. A fost uh, multe critici îndreptate împotriva planului de pace american, dar n-am auzit nicio alternativă, niciun alt plan pentru Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc, domnule Madison. Are cuvântul doamna Oken pentru un minut. Eh, domnule Borel, vă mulțumesc pentru faptul că ați eh, vorbit eh, foarte clar despre faptul că Israelul ocupă ilegal teritoriile palestiniene. Trebuie respectat dreptul internațional, indiferent de ce crede Ungaria. Dacă Israelul în continuare va încălca dreptul internațional, um, lucrurile nu au cum să se schimbe. Însă, domnule Borel, uh, spuneați că um, anexiunile nu vor fi puse sub semnul uh, întrebării, anexările. Uh, Uh, se vorbește de asemenea despre o politică de diferențiere sau despre o etichetare specială a produselor care provin din teritoriile palestinene ocupate de Israel. E nevoie de o astfel de politică diferențiată pentru a pune capăt uh, um, acest acestei practici de a profita de pe urma teritoriilor ocupate. Mă refer aici la produsele agricole. De asemenea, trebuie să promovăm acele produse menite să îmbunătățească calitatea vieții palestinienilor. Israelul a primit multă finanțare din partea UE, însă despre asta se vorbește chiar foarte puțin. Mulțumesc, nu voi. Vă mulțumesc, doamna Oken, nu permit uh, acordarea unei întrebări suplimentare și trecem acum la domnul coleg Rusen pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. n am putea gândi la orice în ce privește acest plan de pace și să venim cu multe critici, însă haideți să nu facem acest lucru astăzi. Pentru că nu vom uh, contribui la înaintarea procesului de pace. Valoarea adăugată a acestui plan e, în primul rând, că avem ceva în discuție. Haideți uh, să-i dăm o șansă sinceră acestui efort. Să facem uh, un apel la adresa autorității palestiniene să nu mai protejeze cetățenii, uh, să cer scuze, să nu mai protejeze teroriștii, să um, ia legătura cu Israelul și să, se, și să vină la masa negocierilor. Sunt de acord cu cele spuse de înaltul reprezentant. reprezentant Uh, de fapt, înaltul uh, reprezentant nu a făcut altceva decât să critique Statele Unite și Israelul de când acest uh, plan a fost prezentat pe data de 4 februarie. Dumneavoastră nu vreți să negociați, și, dar acest lucru mi se pare mesajul greșit la momentul potrivit. Dacă nu există unanimitate la Consiliul dumneavoastră, nu puteți vorbi în numele Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Rusan. Are cuvântul domnul Kizli Jurek pentru un minut. Domnule președinte, acest uh, acord al secolului încalcă legislația internațională, nu e implicat pe palestinieni deloc și urmează să legitimeze uh, așezările ilegale israeliene, ceea ce e o crimă de război contrazice acordurile din 67 și nu le mai permite palestinilor să-și aibă capitala la Ierusalim. Planul lui Trump nu e doar un asalt împotriva drepturilor palestinilor, ci o încercare de a pune pe tapet o nouă ordine regională. E un acord care poate să aibă efecte negative în întreaga regiune și este comparabil cu eforturile colonialiste din 1916. Uniunea Europeană trebuie să rămână fermă pe poziții și să militeze pentru soluția cu două state și cu respectarea frontierelor din 1967. Trebuie să sprijinim dreptul refugiaților palestinieni să se întoarcă la casele lor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Chisili Iure, care acum cuvântul pentru minută, doamna Incir. Herr talman! Jag vägrar kalla Trumps förslag... Mulțumesc. Această propunere a lui, Pla, a lui Trump nu are cum să fie de fapt un acord de pace. E doar o încercare de a lui Trump de a fi reales uh, la următoarele alegeri din SUA. Netanyahu înceapă și, încearcă și el același lucru. E un plan care încalcă dreptul național, dă undă verde pentru anexarea Ierusalimului de Est și altor teritorii palestiniene și practic face imposibilă soluția cu două state uh, care să conviețuiască în pace și securitate. Acum, când SUA practic nu mai respectă dreptul internațional, Uniunea Europeană este cea care trebuie să demonstreze că nu vorbește doar despre aceste drepturi, ci că se luptă pentru ele acolo unde există nedreptate. Popoarele israelian și palestinian respect, uh, uh, merită o altă soartă. A venit momentul să fie recunoscută Palestina cu granițele sale din 1900. Asta a făcut-o guvernul suedez, ar trebui să facă și alții același lucru. Și ce face UE pentru a se asigura că dreptul internațional este respectat? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Incir. Are cuvântul domnul Fest pentru un minut. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Când uh, mergeam la școala primară uh, în uh, teritoriul Germaniei de Est, fosta RDG, aflată sub administrație sovietică la vremea respectivă, um, Pomerania și Silezia erau sub administrație poloneză, era marea minciună a perioadei după război, crezând că teritoriile pierdute după război ar fi, ar fi putut fi recuperate cândva Willy Brandt a pus în sfârșit uh, capăt aceste minciuni. După mulți ani uh, vorbim astăzi despre Palestina și Cisjordania, pe care, teritorii pe care arabii l-au pierdut. Când pierzi un război trebuie să accepti uh, acest lucru. Iar uh, soluția după 1967 e marea minciună a, Uniun, a ONU și a Uniunii. Planul uh, de pace al lui Trump nu e ideal nici pe departe, însă pune în mișcare o situație deja aflată în blocaj. De peste 50 de ani, Gaza și Cisjordania sunt zone de conflict. Vrem uh, să insistăm în continuare asupra planului de 1967 și să pretindem că soluția celor două state ar funcționa? Nu. Vă mulțumesc, domnule Fest. Are cuvântul uh, domnul Saturi pentru un minut. Le plan... Planul uh, administrației Trump pentru Orientul Mijlociu e un pas înapoi periculos ce uh, încalcă dreptul internațional. Nu e vorba de un acord. E, practic, validarea politicii efectuate de Israel. O viziune unilaterală a conflictului și dumneavoastră, domnule Borel, pe bună dreptate ați condamnat această viziune. Uh, Însă faptele sunt foarte grave și noi nu prea facem nimic. Statele membre, iată, nu reușesc să aibă o poziție unanimă pentru a cere să se respecte poziția 1. Nu ne impunem cu mijloacele de care dispunem noi. Întâi se cerem Israelului să compenseze distrugerile făcute. Să nu uităm că 97 de structuri sunt aici în joc. E vorba de o valoare de 100 de, de mii de euro. Trebuie să se recunoască frontierele internaționale. Trebuie să condamnăm instituționalizarea discriminărilor și, în ultimul rând, și mai ales, trebuie să repunem în discuție, așa cum cer palestinienii, organizarea unei conferințe internaționale pentru pace în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Saturi. Are cuvântul doamna Fayon pentru un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule și domnilor. Așa zisul plan de pace pentru Orieștul Minuciu e o palmă în obrazul uh, legislației internaționale și nu aduce nici pe departe o soluție la acest uh, conflict din Orientul Mijlociu. Nu va da, a genera niciun fel de pace, ci e un fel de încercare de a consfinți regimul de apartheid israelian palestinienii nu o să beneficieze de un stat suveran propriu. Trump, evident, nu-și dă seama că în Orientul Mijlociu nu va fi pace înainte de a se găsi o soluție acceptabilă la acest conflict și de aceea vă sprijin în încercarea dumneavoastră de a asigura primatul legislației internaționale și de a vorbi împotriva anexării Cisjordaniei ar trebui să interzicem imediat importul de produse din coloniile ilegale. Și accesul israelian la programele europene ar trebui să fie condiționat de, proces, de procesul, pro, eh, progresul procesului de pace. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Faion. Are cuvântul doamna Hutasari pentru un minut. Domnul președinte, 1967 și frontierele Israelului de atunci nu mai reprezintă o soluție realistă pentru că Situația din regiune s-a schimbat radical în ultimii 50 de ani. Americanii au promis să investească 50 de miliarde de dolari în statul palestinian dacă se pune în aplicare planul de, planul de pace al lui Trump. Israelul, de asemenea, își va lua angajamentul de a nu construi noi așezări în, următoarele, în următorii patru ani. În același timp, acest tratat va asigura securitatea statului Israel. Uniunea Europeană ar trebui să sprijine acest plan pentru că s-ar putea să fie ultima șansă de a ajunge la pace după nenumărate decenii de violență. A venit vremea să punem capătul uh, acestui, uh, să punem capăt acestui conflict îndelungat. Uniunea Europeană nu ar trebui să se opună la acest acord doar pur și simplu pentru că Uniunea, Uniunii Europene nu îi place de Trump. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Hutasari. Are cuvântul domnul Urtasun pentru un minut. Eh, mulțumesc planul uh, lui Trump uh, uh, <laughs> încalcă orice consens internațional. E un plan unilateral care se bazează pe anexiune, pe anexare, pe inegalitatea drepturilor, pe disprețul față de dreptul internațional și va duce la o ocupare mm, permanentă și la un conflict permanent. Nu e un plan de pace, e un dictat, cum spunea cineva înainte. De aceea țin să-i mulțumesc înaltul reprezentat pentru comunicarea, comunicatul curajos. Da, e momentul să apărăm consensele de bază interna- consens, consensul de bază internațional. Vrem o soluție negociată cu două state, vrem să se respecte dreptul internațional și egalitatea în drepturi. Și pentru asta cred că statele membre pentru a menține speranța acestei soluții, de statele membre ar trebui să se gândească serios la recunoașterea Palestinei ca stat, pentru că acest lucru să fie posibil. Și închei cerându-i domnului Borel un lucru important în aceste clipe. Politica de diferențiere în ceea ce privește granițele din 1967 uh, și anexările ilegale să se mențină din partea Uniunii Europene. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Ortasun. Acum are cuvântul domnul Benifei. Văd cum mulți colegi uh, condamnă planul propus de Trump pentru a rezolva conflictul israelo-palestinian. E un uh, simplu act de propagandă electorală din partea lui Netanyahu care încearcă de luni bune să redobândească majoritatea electorală pentru a distrage atenția de la scandalul de corupție în care e implicat. E o manevră electorală și pentru Trump, care încearcă să se prezinte drept un lider de influență mondială. Planul e inacceptabil. Palestinianii, palestinienii, îmi cer scuze, nu au fost uh, consultați. Anexiunea Cisjordaniei, uh, Ierusalimul ca și capitală exclusivă pentru Israel, doar câteva aspecte care încalcă acordurile internaționale. Iată de ce, domnule înalt reprezentant, cred că ați făcut bine când l ați respins și ați insistat asupra poziției europene de a apăra soluția unor două state bazând, bazat pe frontierele din 1967 și atrăgând atenția că orice act de anexiune ar avea consecințe grave. Europa nu poate fi condescendentă, a venit vremea să acționăm, pentru că noi nu vom păstra niciodată tăcerea în momentul în care se neagă istoria și legislația internațională. Vă mulțumesc, domnule Benuifei, are cuvântul domnul Picula. Mulțumesc. Niciun plan de pace nu poate funcționa dacă nu este sprijinit de toate părțile la conflict. În forma actuală, planul nu face decât să dezvăluiască slăbiciunea celor doi lideri care l-au propus. E o reflecție a politicii unilaterale a administrației Trump. Gândiți-vă la acordul de la Paris, la ce s-a întâmplat cu curzii, cu Siria, cu Iranul. Ce concesiuni se fac? Sunt lucruri la, asupra care s-a căzut deja de acord în, în discuțiile anterioare. În plus, există aspecte extrem de îngrijorătoare acolo. De vorba de uh, Valea Iordanului și de o parte a Cisjordaniei. Trebuie să ne abținem de la manevre unilaterale dacă vrem într-adevăr să găsim o soluție pe termen lung. Soluția e soluția celor două state, care ar permite coexistența pașnică a acestor două popoare. Mulțumim foarte mult. Trecem la Catch the Eye. Începe colegul Sfer. Micro. Vă rugăm să vă folosiți microfonul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut acest plan de pace pentru ritul milociu al domnului Trump, îl consider uh, echilibrat. Israelul obține pace, iar palestinienii obțin o țară. Țările care nu sprijină acest plan l-au respins, um, așa au făcut-o și palestinienii, deoarece bineînțeles că palestinienilor le convine status quo-ul. Iranul a respins de asemenea planul și întrebarea mea pentru domnul Borel e următoare atunci. Ați fost recent în Iran. Ați discutat despre acest plan cu autoritățile de la Teheran? Și al doilea rând, aș vrea să știu dacă ați discutat cu ei despre încălcarea drepturilor omului în țara lor. Și în al treilea rând, de fapt, de ce ați fost în Iran? De ce v-ați dus la Teheran? Asta nu face, vista dumneavoastră nu a făcut decât să legitimeze existența acestui regim uh, care încalcă drepturile omului. Teilen, dass ich dreimal so viele Wortmeldungen habe, als eigentlich vorgesehen sind und bitte um Verständnis, wenn ich da sehr stark kürzen muss. Es folgt Herr Kollege Ruiz de Vesa va trebui să impun cu strictețe respectarea timpului. Domnul Ruiz de Veza. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu uh, sprijin uh, declarația dumneavoastră. Mi se pare important pentru că trebuie să depășim obstacolele care apar adesea la Consiliu din cauza uneia sau două țări și mai ales în ceea ce privește propunerea de pace a domnului Trump. Nu voi repeta ce spuneați dumneavoastră și ce spuneau majoritatea oratorilor referitor la nenumăratele probleme pe care le ridică și care îl fac imposibil de pus în practică. Mulți colegi au uh, scos în evidență posibilitatea unei alternative europene, dacă nu o propunere atât de amănunțită precum cea Uh, prezentată de domnul Trump, uh, poate o alternativă sub forma unei conferințe de pace pentru Orientul Mijlociu, cum s-a organizat în, uh, la Madrid în 1991, sau măcar să începem, dacă nu se poate organiza această conferință, să începem să facem acum eforturi pentru ca pe viitor ea să poată fi organizată. Mulțumesc foarte mult, domnule Ruiz de Veza. Urmează domnul Ștefănuță.

Vă mulțumesc, domnule Kempa. Cu microfon, vă rog. Mm, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, am ascultat cu mare atenție ce s-a spus în această dezbatere. Pe de o parte, sunt unii care sprijină planul Trump, pe de altă parte, colegi care se opun acestuia s-a spus albinter puține lucruri concrete. În realitate, situația de acolo e tragică. Dacă ați fost la Ierusalim, dacă ați vorbit cu oamenii de acolo, știți foarte bine că există acum o nouă generație, o generație pierdută, încă o generație pierdută, care se pregătește să lupte cu uh, adversarul, nu să discute despre pace. Domnule reprezentant, spuneați că ați avut discuții cu o serie de omologi americani. Cu cine v-ați întâlnit? Ne puteți spune și la ce concluzii ați ajuns după aceste întrevederi? Acest plan de pace este unul deosebit de important. Orice propunere ne-ar putea permite să ne apropiem de o soluție și să ajungem cumva la o pace în această zonă. De aceea, domnule înalt reprezentat, președintele oprește pe vorbitoare. Mulțumesc, doamnă Kempa. Herra puhemies, eh, YK on Doamna Modi. että miehitettyjen alueille niille siirtokuntien rakentaminen on Așezările pe teritoriile ocupate sunt eh, în conformitate cu legislația internațională ilegală. Iată de ce nu putem accepta această propunere. Nu putem uh, asigura un stat pentru Palestina. Nu există o a doua soluție. Cum putem uh, găsi pacea în regiune? În acest sens, ar trebui să ne asigurăm că palestinienii vor avea competența de a decide pentru acele aspecte care îi privesc și vor avea un stat propriu Teritoriile rudnice rămân uh, pentru izraelieni în, acest, în temele acestui plan și palestinienii rămân doar cu deșert. Această propunere este una din cele mai proaste care au fost făcute vreodată pentru a ajunge la pace în această regiune. Sper că în altul reprezentat va face tot efortul posibil pentru a ajunge la un model de pace care se bazează pe soluția celor două state. Vă mulțumesc, doamnă Modic, uh, pentru încheierea acestui, uh, acestei proceduri a intervențiilor spontane. Are cuvântul domnul Nicolau Alabanos. Aparadecto schiedio των Ηνωμένων Πολιτειών για το Παλestiniaco. Mulțumesc. Noi condamnăm acest plan inacceptabil uh, american pentru Palestina, care nu face decât să permanentizeze, practic, ocuparea teritoriilor palestiniene. Uh, <laughs> Ierusalimul trebuie acum cedat uh, Israelului, se propune anexarea văii Iordanului și Neademocratia și Siriza au o mare responsabilitate. Trebuie să se mențină totuși o distanță, să se țină cont de cine e victimă și cine e călău aici. Cu Israelul s-a tot cooperat din ce în ce mai mult din punct de vedere economic și militar, iar această propunere contravine intereselor poporului palestinian și ceea ce spunea doamna Simacopoulos, reprezentanta <laughs> guvernului Elen, e foarte periculos. Nu se aplică acolo nici uh, rezoluțiile Parlamentului European care recunosc existența unui, care cer recunoașterea unui stat palestinian independent. Deci trebuie să se pună capăt uh, ocupării și să se revină la granițele din 67. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Nicolau Alavanos. Am încheiat în acest fel cu procedura intervențiilor spontane. Acum are cuvântul în încheiere în altul reprezentant al uh, Comisiei, um, domnul Borel Fonteles. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc tuturora. Știm că este un subiect uh, care creează disensiuni, uh, fie că e vorba de Consiliu, fie că e vorba de Parlament. Aș dori însă să vă reamintesc că nu iau cuvântul aici pe, în nume propriu, ci îmi revine sarcina de a fi un alt reprezentant al Consiliului și trebuie să reprezint ceea ce eu consider că este opinia Consiliului. Domnule Sver, nu am spus, nu am spus că această declarație ar fi poziția Uniunii Europene. Am spus clar și trebuia să mă fi ascultat că, având în vedere că nu exista unanimitate, ascultați înregistrările, având în vedere că nu există unanimitate, nu puteam să prezint un o, aviz al Consiliului, ci e o declarație a înaltului reprezentant care reprezintă pe cine cele 25 de state membre care sunt de acord cu această declarație. Am spus acest lucru foarte clar. Poate că nu ați fost atent. Spuneam, nu era o declarație a Uniunii Europene. Și deci o declarație înaltului reprezentant pentru că nu există unanimitate. Domnule Zver, de ce de ce m-am dus în Iran? Pentru că am un mandat, un mandat unanim din partea statelor membre de la Consiliu care mi-au cerut să mă duc și să vorbesc cu toată lumea din regiunea amplă a Orientului Mijlociu îndepărtat și să văd dacă există posibilitatea pentru ca noi, Uniunea Europeană, să contribuim la creșterea stabilității din regiune. Am un mandat în acest sens să mă duc să vorbesc cu toată lumea. Toată lumea înseamnă toată lumea. Cu ministrul de externe al Arabiei Saudite, m-am dus în Iordania, am fost și în Emirate, la Teheran, voi merge în Irak, pentru a vedea ce putem face noi, europenii, pentru a contribui, dacă putem, la pacea și stabilitatea regiunii. Îmi cer scuze, domnule Zver, v-am confundat. Nu, dumneavoastră spuneați dacă a fost sau nu o declarație a Uniunii Europene. Cred că a fost domnul Berjan. Am greșit. Răspunsul meu se adresa domnului Roisen. Și dumneavoastră m-ați întrebat referitor la Iran. Bineînțeles că vorbesc cu Iranul despre tot ce îngrijorează și ce ne îngrijorează pe noi. Uh, Întrebarea e să vedem ce putem face pentru a salva acordul nuclear, pentru a stabiliza regiunea. Nu am uh, petrecut foarte mult timp discutând despre subiectul uh, legat de Palestina, pentru că iranienii știu că nu prea au oricum foarte mult de spus deja la acest capitol. Doamna Kempa, cred eu, că m-a întrebat cu cine am vorbit în Statele Unite. Ei bine, cu reprezentanții cei mai emblematici, cu secretarul de stat, domnul Pompeo, cu consilierul pentru securitate, domnul O'Brien, cu domnul Kushner, care e coautor al planului, și cu doamna Nancy Pelosi. Și, bineînțeles, primii trei își uh, sprijină propriul plan și doamna Nancy Pelosi, după cum știți, democrat, a avut o atitudine destul de critică la adresa acestuia. Nu îmi exprim aici părerea mea. Părerea mea aici nu contează, ci reflect părerea majorității de la Consiliu. Și majoritatea de la Consiliu este în favoarea unei declarații prin intermediul căreia transmitem un mesaj spunând că, înainte de toate, um, nimeni nu trebuie să ia măsuri unilaterale care să încalce legislația internațională și care ar putea agrava tensiunile și mai mult. le cerem să nu declare anexarea um, Văii Iordanului. Dacă ar fi să se întâmple acest lucru, puteți fi siguri că nu va fi deloc uh, liniștit. Poate pentru că, poate pentru alții nu contează, dar pentru noi e important pentru că nu mai putem accepta violență în Palestina. Le cerem palestinienilor să păstreze calmul și să nu participe la proteste violente. Cerem ca această propunere să fie privită drept un punct de plecare și am spus, poate ar putea să dea un nou impuls situației și să discutăm, să reluăm discuțiile referitoare la ce putem face pentru a găsi o soluție la această problemă atât de veche și atât de dăunătoare. Nu neg că ar putea să fie un punct de plecare. Ce? Neg însă e faptul că e considerat ca un obiectiv ultim. Vă spun însă un lucru. Dacă nu, nu putem negocia pe principiul dacă nu suntem de acord, voi pune în aplicare oricum propunerea mea. Ei, nu e un motiv care să te încurajeze să negociezi. Dacă cineva vine și spune, dacă nu ești de acord cu mine, oricum eu am să pun în aplicare propunerea, asta se numește negociere după dumneavoastră? Iată de ce respingem această propunere. Și asta spuneam. Și credeți-mă, i-am L-am invitat pe secretarul de stat Pompeo să vină la Consiliul de Afaceri Externe să le explice tuturor statelor membre propunerea direct. Știu că există anumite persoane care sunt mai apropiate de această propunere și altele nu chiar atât. Știu că nu există o poziție unanimă în acest sens, pentru că subiectul creează disensiuni. Dar trebuie să dezbatem și trebuie să căutăm, dacă nu măcar unanimitate, majoritatea. Și nu cred că majoritatea statelor din Uniunea Europeană consideră că această propunere ar fi un bun punct de plecare, dar vom face tot ce ne stă în putință, vom dialoga cu toată lumea pentru a încerca să depășim acest blocaj și să urnim, să clintim negocierile din loc. Unii ne-au spus, de ce nu încercăm să facem uh, ce s-a făcut cu mulți ani în urmă la Madrid sau procesul de la Oslo? Cred că trebuie să facem ceva, nu putem pur și simplu să refuzăm să spunem că nu e suficient de bun. Trebuie să căutăm o soluție care să funcționeze. Și cu siguranță lunea viitoare la Consiliul de Afaceri Externe vom discuta despre acest lucru. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Borel Fonteles. Se încheie în acest fel dezbaterea. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de declarația vicepreședintului Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate referitor la actuala situație de securitate în Siria. Vreau să vă spun că și de această dată puteți să vă înscrieți la procedura intervențiilor spontane și la cartonașul albastru, atât după metoda tradițională, cât și folosind nou sistem electronic. Instrucțiunile se află la intrarea în sală. Începem dezbaterea cu o declarație a, a vicepreședintelui Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii, domnul Borel Fonteles. Domnule președinte, onorați membri, războiul din Siria intră în al nouălea an al său. Este cea mai mare catastrofă umanitară și de securitate. Situația este cumplită, mai ales în partea de nord-est a țării, în alte părți continuă instabilitatea și suferința. Joia trecută, reprezentantul Națiunilor Unite a informat Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite privind situația de la Idlib. Forțele regimului sirian, sprijinite de Rusia și Iran, au lansat o ofensivă militară fără a ține cont de prezența civililor sau de infrastructura civilă. Se pare că am scăpat din vedere principiul proporționalității, a spus trimisul special al Națiunilor Unite. Operațiunile de la Idlib au dus la uciderea a sute de civili. Continuă atacurile împotriva țintelor civile în zone dens populate. Spitalele, centrele de refugiați sunt de asemenea vizate. Astea sunt încălcări grave ale legislației umanitare internaționale și cineva trebuie să fie tras la răspundere. De când au început operațiunile militare la Idlib în februarie 2019, cu un an în urmă, mai bine de un milion de persoane au fost strămutate. Un milion de oameni strămutați într-un an. Și în fiecare zi tot mai mulți sirieni fug din calea acestui conflict și noi, un nou val de refugiați pare să se creeze în prezent. Au fost și ciocniri între forțele regimului sirian și forțele turce și există riscul ca soldații ruși și turci să tragă unii asupra celorlalți. Aceste tensiuni ar putea genera un conflict regional de amploare acordul de încetarea a focului decis de Ankara și Moscova trebuie pus în aplicare. După aproape 10 ani de violențe, suferințele poporului au ajuns la limită. Regimul și aliații săi nu mai trebuie să-și chine propriul popor. Prea mulți au murit. Cei care au rămas în viață uh, privesc spre un viitor sumbru. Nu ne putem permite continuarea instabilității regionale și o nouă criză a migranților. Trebuie să evităm reapariția unor organizații teroriste, cum a fost statul islamic. Uniunea Europeană are datoria de a păstra regula internațională, ordinea internațională bazată pe reguli inclusiv legitimitatea Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite. Am spus-o și o repetăm. Succesul militar al regimului sirian nu înseamnă stabilitate. Din potrivă, regimul de la Damasc nu va aduce pace și stabilitate în țară. Va continua conform logicii militare cu reprimarea propriului popor. Situația economică se deteriorează rapid, exacerbată de criza bancară din Liban. Regimul trebuie să-și schimbe modul de acțiune. Stimați membri ai Parlamentului European, am spus de la bun început că doar o soluție politică cuprinzătoare, largă, care să țină cont de rezoluția 2254 a Consiliului de Securitate Națiunilor Unite va permite o pace de durată în Siria și în regiune. Uniunea Europeană va continua să sprijine eforturile secretariat, eh, trimisului special al Națiunilor Unite, domnului Peterson, și de asemenea trebuie să ne concentrăm și pe alte capitole de această rezoluție, cum ar fi acordul de încetare a focului și progrese în ceea ce privește dosarul persoanelor dispărute. Uniunea Europeană rămâne principalul donator de asistență umanitară pentru Siria pe teritoriul acestei țări și pentru comunitățile de refugiați sirieni din afara Siriei. Noi sprijinim civilii sirieni și societatea civilă în încercarea de a păstra uh, uh, infrastructura socială de bază a acestei țări. Ce facem noi nu e o cheltuială, e o investiție în viitorul Siriei și al întregii regiuni. Ca parteneri în Coaliția Globală împotriva statului islamic, Uniunea Europeană a pus în aplicare o serie de proiecte de stabilizare în partea nord-est a Siriei. Și suntem gata să facem mai mult. În conformitate cu regulile proprii. Nu dorim ca fondurile pe care noi le